Je m'excuse pour le retard, mais... Uh, vă adresez scuzele mele pentru întârziere, dar uh, am început la ora 10 și uh, am început cu reuniunea coordonatorilor. Am avut foarte multe subiecte de discutat și de aceea, pentru că am început târziu, trebuie să începem târziu și această reuniune. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Domnul uh, gonzalez Pons a cerut ca raportul său privind politica de securitate uh, comună, punctul 5, să fie discutat la începutul uh, reuniunii din această după masă. Și domnul Duron a fost de acord să discutăm descărcarea de gestiune mm, bugetul general Uniunii Europene, Consiliu și Consiliul European, punctul 7, înainte. Și aș propune să inversăm uh, aceste două puncte de pe ordinea de zi și dacă nu sunt obiecții, adoptăm ordinea de zi în forma sa astfel modificată. PP-ul a comunicat numele raportorilor pentru următoarele avize de la AFCO. La mediatorul european, domnul Rangel, apoi PSAC, Esteban González Pons. Am avut o reuniune lungă cu coordonatorii, după cum v-am spus deja, și am decis O să mai am și alte comunicări după aceea, dar... Vogliamo passare al discorso subito al, al discare 2000 pe care o să vi le transmit uh, după aceea. Cred că este mai bine să trecem direct la descărcarea de gestiune 2018. Domnul Duron. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, foarte repede pentru că suntem în întârziere. Deja am vorbit despre acest uh, subiect, am să fac un rezumat al situației, prin urmare. Avem uh, o dificultate cu Consiliul în raportul interinstituțional pentru, uh, în ceea ce privește obținerea elementelor de uh, informații necesare și uh, pentru a acorda Consiliului uh, descărcarea de gestiune am uh, um, am uh, comunicat uh, comisiei aceste probleme. Uh, comisia și-a schimbat poziția care n-a fost favorabilă până acum, iar acum a sosit uh, momentul de a reîncepe dialogul interinstituțional în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru Consiliu. Textul meu uh, este foarte, are foarte multe consângeri pentru că trebuie să nu depășească 1500 de semne. Este un text simplu, uh, asupra căruia am convenit, consensual. Adoptăm um, comi poziția comisiei pentru că se întrunesc uh, condițiile pentru reluarea dialogului. Și dorim să oferim o descărcare de gestiune unică pentru toate instituțiile europene. Aduc câteva uh, modificări suplimentare la acest text, pentru că uneori uh, avem uh, limitări în ceea ce privește numărul de cuvinte și cifrele. Încercăm să introducem chestiunea descărcării de gestiune în cadrul dialogului interinstituțional, pentru că astfel putem avea un spațiu de acord. Chiar dacă vom avea o descărcare unică, conform practicilor uh, înființate de Parlament de mult, trebuie să putem avea subdiviziuni asupra chestiunilor bugetare în ceea ce privește controlele care trebuie să se facă și uh, întrebărilor care pot fi um, adresate în ceea ce vește bugetele agențiilor și așa mai departe și deci să avem un fel de rubrică mare, dar să putem intra și în detalii pe fiecare instituție. Amendamentele pot fi depuse până pe 14 noiembrie. Pe 18 noiembrie va avea loc reuniunea raportorilor din umbră și pe 4 decembrie vom vota aceste amendamente. Atât. Bine sûr. Et on peut discuter aussi à Strasbourg. Euh, la ah, bien sûr, bien sûr. Și desigur putem discuta și la Strasbourg acest aspect. Există raportori din umbră care doresc să intervină? I- I'm sorry, I'm... Îmi cer scuza, nu iau numele în numele meu, ci îl înlocuiesc pe Vlad Bilcic, raportor din umbră PP, care nu poate fi prezent astăzi. Colegul nostru dorește să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport în care sunt uh, abordate chestiuni importante din punct de vedere uh, politic. Uh, au existat probleme în relația cu Consiliul până acum și să sperăm că noul peisaj politic va fi util pentru depășirea impasului în care ne aflăm. Apărăm poziția colegilor din, poziția, din Comisia pentru Bugete și de Control uh, Bugetar în sensul încheierii unui memorandum de înțelegere între cele două instituții, însă, pe de altă parte, la, aline- la, articol, la alineatul 3, uh, ținem cont de articolul 3.19 din uh, Tratatul Uniunii Europene, în care um, se atrage necesitatea că doar comisiei trebuie să fie acordată descărcarea de gestiune. La aliniatul 4 se propune o schimbare a tratatelor pentru a depăși um, impasul actual, astfel încât Parlamentul să poată acorda descărcarea de, de gestiune fiecare instituție în parte. Din punctul de vedere al domnului Bilcic, ar trebui să respectăm chestiunile fundamentale din uh, tratate. Însă este la fel de important să reușim să depășim blocajul actual și vor fi foarte interesante din acest punct de vedere dezbaterile din comisia noastră și aștept cu nerăbdare să văd uh, care sunt părerile colegilor uh, pe această chestiune. Mulțumesc! Alți raportori din umbră? Doamna Grapini își, trins, își transmită scuzele pentru că nu a putut să fie prezentă la această, reuni- la această reuniune a Comisiei AFCO în ceea ce privește proiectul de aviz. O să vă transmit punctul dumnei de vedere. Dincolo de mulțumirile adresate raportorului pentru activitatea sa, doamna Grapini consideră că Parlamentul European ar trebui să acorde descărcarea de gestiune a Comisiei, țin, ținând cont de raportul Curții de Conturi. În contextul descărcării acordate de către Parlamentul European Comisiei Europene, considerăm că legitimitatea democratică a instituțiilor europene ar trebui să fie consolidată și mai mult prin îmbunătățirea uh, tragerii la răspundere și a transparenței și uh, prin acordarea descărcării de gestiune pentru fiecare agenție în parte, ceea ce ar permite cunoașterea problemelor uh, în fiecare agenție în parte. Grupul politic și de consideră că Curtea Europeană de Conturi ar trebui să prezintă o analiză uh, comparabilă și justificată a costurilor în rapoartele anuale, tocmai pentru a îmbunătăți eficiența, transparența economiile, responsabilitatea instituțiilor europene și astfel să fie respectate principiile bugetare um, bazate pe o bună performanță și o bună gestionare a resurselor umane. În plus, am dorit să atragem atenția asupra faptului că la punctul 3 din uh, proiectul de aviz se regăsește o teză care pare să sugereze că Parlamentul nu va continua să ceară descărcarea de gestiune pentru alte instituții dincolo de Comisia Europeană. Însă, considerăm că nu putem punem, să punem capăt acestei practici care durează deja de mai mulți ani de a acorda o descărcare de gestiune individuală, mai ales în relația cu Consiliul și ar trebui să continuăm cu această practică. Mulțumesc! Mai sunt și alți consilieri care doresc să ia cuvântul. Renew știu că sunt pentru. Nu știu din partea Consiliului sau din partea Comisiei. Reprezentanții prezenți doresc să ia cuvântul, nu? Domnul raportor. Vreau să le mulțumesc uh, raportorilor uh, din umbră care au luat cuvântul. Vreau să linișesc pe domeniu. Cred că putem face ambele lucruri, adică să uh, avem o descărcare de gestiune pentru agenții și să avem și o descărcare generală de gestiune. Dacă m-am exprimat greșit asupra acestui subiect, este pentru că textul trebuie să fie foarte scurt, dar împărtășesc această poziție, nu Uh, vreau să trunchez așa drastic o practică care a fost înființată de Parlamentul European. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ajutorul acordat și sper să putem respecta calendarul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine. Deci, până pe 14, înainte de ora 5, trebuie să depuneți amendamente. Și vom putea vota la ședința din 4 decembrie încercând să respectăm uh, calendarul Comisiei de Resort, adică cont. Este în regulă? Bine, atunci putem merge uh, mai departe la activitatea mediatorului european raportul anual pe anul 2018. Vă, vă rog să luați not că Comisia competentă pe fond are un calendar extrem de strâns pe acest dosar și ținând seama de faptul că adoptarea proiectului de aviz trebuie să aibă loc astăzi, 12 noiembrie, uh, dacă dorim să ne pronunțăm opinia pe marginea acestui dosar, trebuie să adoptăm acest aviz uh, sub forma unei scrisori. Și în acest scop, uh, în data de 6 noiembrie, acest proiect de scrisoare a fost trimis uh, grupurilor politice și poate fi adoptată astăzi. Drept urmare, aș da imediat cuvântul uh, domnului Rangel, după care o să dăm cuvântul uh, raportorilor din umbră, după care o să trecem la vot. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că am găsit aici un telefon mobil, uitat probabil de cineva. Bun, s-a găsit uh, proprietarul. În primul rând, aș vrea să spun că e regretabil că această comisie nu a primit suficient timp pentru a emite un aviz, urmând procedura normală. Astăzi, după cum știți, folosim folosim o procedură neoficială și destul de neobișnuită. Trebuie să scriem o scrisoare cu Comisiei PETI care votează astăzi avizul exact pentru acest motiv, că ni s-a dat o, un timp foarte scurt. Într-o anumită manieră, până la urmă am ajuns să redactăm concluziile fără să uh, redactăm și argumentația iar concluziile le trimitem la PETI. Pe fond aș spune că rapoartele de activitate, raportul de activitate pentru 2018 este foarte detaliat uh, și, în general, urmează uh, în mod firesc, uh, vine ca urmare firească a precedentele rapoarte de activitate. E o activitate foarte stufoasă. Um, eu am um, trecut în scrisoare și uh, poziția AFCO în câteva puncte cheie. În primul rând, uh, importanța transparenței în metodele de lucru ale Consiliului și um, transparența am uh, vrut să vă uh, am vrut să pun aici uh, accentul pe transparență pentru că uh, colegul nostru Borja a prezentat un fel de amendament în care dorea să adauge nu numai transparența în Consiliu, ci și în Comisie, mai ales acolo, pentru că e un organism cu inițiativă legislativă și are și uh, puteri non-legislative prin actele de punere în aplicare și așa mai departe. Deci am crezut că e important să menționăm acest lucru. Deși nu e la fel de important ca transparența și mai e o expresie, domnule coleg Burja, pe care n-am putut să o urmăresc. Spuneți aici Consiliul ca uh, organism uh, european de natură diplomatică. Nu este așa ceva, este o instituție europeană. Dacă îmi permiteți, cred că de vreme ce arătăm doar către punctele foarte, foarte importante, o să păstrez scrisoarea așa cum este ea acum. Sper să nu vă supărați. Dacă pentru și asta pentru că subliniem doar două, trei puncte foarte importante și pentru echilibrul acestei scrisori ar fi bine să păstrăm uh, această primă propunere neatinsă, da? E doar părerea mea. Și nu în ultimul rând, uh, la statut vreau să spun că trebuie să uh, milităm pentru un nou statut. După cum știți, Comisia și Consiliul au uh, un cuvânt greu de spus. Dacă vrem ca propunerea noastră să fie aprobată, ne vor spune. Dacă nu, probabil că se va iniția o nouă procedură, dar ar trebui să urmărim acest, acest obiectiv pentru că statutul uh, ombudsmanului e vechi de 10 ani și a început să nu mai fie compatibil uh, cu tratatul de la Lisabona. Avem acum ocazia să schimbăm acest statut și ar trebui să o facem. Deci, încerc să Um, obținem consensul între instituții în acest fel neoficial, fiindcă rămânem uh, fără um, timp, nu mai avem timp la dispoziție, deci ar trebui să susținem această scrisoare astăzi. Eu uh, vă stau la dispoziție, sunt deschis pentru observațiile dumneavoastră și putem, dacă doriți, să schimbăm câte ceva. Bun, raportorii, domnul Vrei să? Da, din păcate, uh, domnul uh, Benefi nu as uh, I would have been as Andy Shadow. Benefi nu a putut să fie uh, alături de mine astăzi uh, aici. Uh, știe și dânsul scuze că n-a reușit să ajungă și numele Uh, grupului vreau să-i mulțumesc domnului Rangel pentru activitatea sa. Suntem de acord cu scrisoarea redactată de dânsul. E regretabil că nu s-a putut uh, ajunge la un aviz uh, dat fiind relația cu cealaltă, comisie. Și domnul Benifei speră că această situație nu se va mai repeta. În ceea ce privește scrisoarea, grupul SND sprijină în general cele prezentate de domnul Rangela și domnul președinte, mai ales în ceea ce privește satisfacția vis-a-vis -vis de activitatea ombudsmanului în această listă ar mai fi loc de câteva puncte cheie uh, pe care noi am dorit să le propunem uh, în activitatea ombudsmanului, mai ales în ceea ce privește transparența metodelor de lucru de la Consiliu. De asemenea, sunt uh, de acord cu domnul Ranger în legătură cu ultima propunere a domnului Bourgeois nu avem nicio problemă cu trimiterea la cu referința la metodele de lucru ale comisiei, dar nu suntem de acord să spunem că Consiliul este o instituție diplomatică. Mulțumesc pentru informare. Mai avem 3-4 minute. Wel, voorzitter, ik wil eh, eerst en vooral de eh, eh, rapporteur danken voor zijn verslag. Eh, Mulțumesc, domnule. Echt groot belang gehecht wordt aan, aan goed bestuur, aan transparanță. Trebuie să ne concentrăm uh, pe ce se concentrează acest raport, adică sistemul de checks and balances și sfera de aplicare al aspectului uh, european. se spune acolo ceva și despre sistemul uților retative și faptul că trebuie să abordăm acest subiect, trebuie să evităm uh, conflictele de interese dacă dorim să menținem încrederea în instituțiile europene. Cred că ar fi bine dacă în codul de conduită al Comisiei ar fi inclusă o perioadă de cooling down uh, de, uh, pentru foștii comisari, ca aceștia să nu poată lucra în sectorul privat o anumită perioadă după ce uh, își termină mandatul de comisar se vorbește și despre uh, modul în care se numesc uh, persoanele în funcțiile uh, de vârf. Sunt de acord cu ce spune raportorul în ceea ce uiște numirea secretarului general. Cred că buna gestionare este un element cheie. Nu aș vrea să spun că ombudsmanul este o instituție diplomatică, însă aș vrea să subliniez faptul că trebuie să uh, se poată folosi încrederea și uh, să există o anumită marjă discreționară, pentru că există o anumită latură democratică care trebuie să fie luată în considerare. Cred că este nevoie, într-adevăr, de transparență atunci când uh, vorbim despre actele nelegislative. Uh, cele delegate și cele de punere în aplicare. Dar și uh, regulile neobligatorii sunt importante. Comisia recurge tot mai des la soft law. Doamna Hautasari. Suntem uh, responsabili pentru modul în care cheltuim banii contribuabilului și nu putem tolera niciun fel de abuz. Vreau să am o intervenție foarte scurtă, știu că nu ne rămâne mult timp. Ehm, noi susținem uh, o reuniune interinstituțională între reprezentanții Consiliului și Parlamentului. Dorim să se organizeze o astfel de uh, reuniune pentru a negocia modul în care putem rezolva problemele. Trebuie să fim foarte deschiși și foarte transparenți. Tocmai de aceea ne aflăm aici. Anderson, do you want? Jones, please. I support the, the letter that, that was sent. Doamna Anderson, da, susțin uh, această scrisoare. Am fost uh, raportor din umbră pentru uh, raportul strategic de anchetă privind activitățile ombudsmanului. Într-adevăr, susțin uh, ce uh, s-a spus în legătură cu mai multă transparență în ceea ce privește metodele de lucru ale Consiliului și uh, faptul că trebuie să evităm sistemul ușilor rotative, care a fost deja menționat în contextul conflictelor de interese. Mă opresc aici pentru că nu avem timp. Domnul Rangel? Da, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și observații. Singurul lucru pe care cred că ar trebui să-l mai abordăm aici dacă socialiștii sunt de acord cu includerea activității comisiei aici, atunci cred că ar trebui să o facem, uh, sigur, fără acest comentariu uh, referitor la uh, statutul diplomatic al instituției, pentru că riscăm puțin. Credeți că ar trebui să includem aici comisia sau trebuie să păstrăm textul în forma actuală? Nu avem nicio problemă cu includerea comisiei în text, dar ține de dumneavoastră pentru că nu sunteți raportor. În interpretarea mea, Uh, se înțelege că Comisia, uh, că, că ar trebui uh, ca Comisia să fie mm, atentă și la Consiliu. Dacă adăugăm Comisia, subminați propriul, propria noastră intenție în acest text. Da, aveți dreptate cu această ultimă observație, așa că vă voi urma sfatul și vom aproba, voi recomand să aprobăm scrisoarea în forma actuală. Cred că deja comisia este inclusă într-un fel. Nu trebuie să subliniem acest lucru și adevărul este că lipsa de transparență de la Consiliu este mult mai mare decât lipsa de transparență a comisiei. Nu trebuie să-i uh, băgăm în aceeași oală. Danuta, ministru. Danuta. Nu înțeleg de ce faptul că există un raportor care se numește Paul Orangel, trebuie să fie între paranteze, nu e deloc elegant. Uneori scriem scrisori fără să menționăm raportorul, deci nu știu de ce o facem acum. Pe mine nu mă deranjează parantezele. Scriveremo in gotico, in cirillico să scriem uh, și cu caractere gotice sau chirilice numele domnului Rangel. Haideți să trecem la vot. Sper că aveți cu toții cardurile de credit, nu de vot, <laughs> numește domnul președinte. Sistemul funcționează. Ați introdus card, la de vot? Foarte bine, am deschis votul. Vot aperto. Hanno votato tot. hanno votato. A votat toată lumea, am închis votul. Se